Good afternoon, um, everybody. Au... Yeah, he's there. Uh, good afternoon. Bună ziua tuturor! Bine ați venit la sesiunea noastră de după masă. Vom începe această sesiune cu un prim schimb de opinii cu privire la obligațiile și drepturile pasagerilor care utilizează transportul uh, feroviar. Îl avem aici pe domnul raportor, domnul De Jong, căruia îi voi da cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Voiam să mă refer la mai multe subiecte, sau cel puțin asta voiam și să adresez mai multe întrebări, dar văd că mulți dintre colegi lipsesc. Aș fi vrut să știu uh, mai, mai bine care sunt părerile diferitelor grupuri și ale colegilor cu privire la acest raport privind sectorul feroviar. Uh, cu toții folosim aceste servicii, știm că numeroase persoane le folosesc, reprezintă o parte importantă din viața lor. Trebuie să vă spun că e vorba de o reformare și că nu începem de la zero pe acest uh, regulament. E vorba de o reformare a regulamentului al cărei scop este acela de a actualiza mai multe aspecte din acesta. Însă lucrurile nu sunt așa de simple cum par. Și Aș fi vrut să subliniez mai multe aspecte și să văd care este reacția diferitelor grupuri la acestea. Desigur, voi redacta un raport cu care eu o să fiu împăcat, dar uh, mi-ar plăcea mult mai mult să pot scrie un raport cu care să fie de acord toată lumea. Adică ce vreau să știu de la dumneavoastră este care sunt aspectele pe care nu sunteți de acord cu mine și care sunt aspectele pe care avem uh, posibilitatea de a ajunge la un compromis. În primul rând, domeniul de aplicare al acestei propuneri. Comisia a extins domeniul de aplicare. Sunt incluse uh, transportul local, dar și transfrontalier, transportul regional, în interiorul granițelor naționale. De asemenea, se acoperă și situațiile în care cetățeni din alte țări folosesc transportul intern dintr-un alt stat membru, deci e vorba de o extindere a anumitor articole, a domeniului de aplicare al anumitor articole din acest regulament. Trebuie să vedem însă ce implică această extindere în practică și apoi putem să ne mai gândim la detalii. Încă un aspect uh, despre care se discută deja de când mă ocupam eu de raportul pentru drepturile pasagerilor în transportul aerian, și anume forța majoră. Comisia a sugerat că ar fi bine ca în această, acest exercițiu de reformare să fie surprinsă și forța majoră, evenimentele neprevăzute. Noi uh, avem uh, foarte multă experiență în acest sens în țările de jos. Nu ne trebuie foarte mult ca să se paralizeze întreg uh, sistemul feroviar. Deci, fie că e vorba de, o, de vreme rea sau de un pic de zăpadă sau uh, de alte probleme, știm cu toții uh, cum poate degenera situația. Asta a sugerat comisia și noi avem mai multe opțiuni. Să o excludem complet forța majoră, să includem o definiție mai mult sau mai puțin extremă a ă, vremii rele. Mai sunt ă, foarte multe opțiuni. Eu personal nu sprijin neapărat această idee de a include cazurile de forță majoră. Cred ă, că de multe ori pasagerii pot cădea victime acestui concept de forță majoră, așa cum este definit el acum. Însă este codificat în sectorul uh, aviației și cred că ar fi păcat să nu fie surprins deloc în sectorul feroviar sau să îi se atribuie o definiție diferită. M-am consultat cu organizația ale consumatorilor, am ascultat cu atenție părerea acestora și sugestia e să avem dispoziții separate cu privire la trenurile de mare viteză. Pentru că vorbim de un timp mult mai redus, deci dacă e vorba de o întârziere de o oră, de o călătorie de două ore, atunci îți primești jumătate din prețul biletului înapoi. Eu mă gândesc că poate compensația ar putea să fie și mai mare sau nu neapărat în termen de compensație, ci rambursarea uh, prețului plătit pentru bilet. Referindu-mă la ceea ce am făcut în contextul aviației, cred că trebuie să avem și niște dispoziții privind asistența. Trebuie să dispunem de informații precise uh, pe care să le putem oferi pasagerilor, de asemenea, dacă e nevoie de facilități de cazare, în cazul în care aceștia trebuie să petreacă noaptea, dacă nu pot să ajungă la destinație în multe uh, gări problemele sunt uh, extrem de serioase. Am văzut o grămadă de persoane care își petrec noaptea acolo și habar n-au când vor pleca din gara respectivă, dacă vor ajunge sau nu la destinație. Deci trebuie să fim uh, în măsură să le oferim informațiile necesare, un alt aspect la care trebuie să ne gândim. Încă un aspect menționat în timpul consultărilor, biletele directe. Eu călătoresc uh, în mod regulat din țările de jos uh, la Strasburg, dar um, trebuie să trec prin Paris pentru asta. Deci mă duc până la Paris și de la Paris iau trenul către Strasburg. Și pe o bucată de călătorie folosesc serviciile unui consorțiu olandez sau francez și pe a doua bucată de călătorie folosesc serviciile SNCF. Poți să cumpăr biletul uh, întreg, dar nu știu, de exemplu, dacă îl cumpăr de pe un site olandez până la destinație, dacă nu mă costă un pic mai mult decât dacă mi-aș cumpăra două bilete separate. Uh, Aș putea eu să analizez toate opțiunile, însă nu știu de ce ar trebui să obligăm consumatorii să facă toată această cercetare. Sau, de exemplu, dacă ajung la Paris cu întârziere și îmi pierd trenul de la Paris la Strasburg, atunci am, aș avea nevoie de cineva să mă ajute să rezolv această problemă. Și de multe ori uh, cei de la căile ferate franceze nu sunt atât de săritori. Poate că dacă eu aș avea un bilet direct până la Strasburg, lucrurile s-ar rezolva mai repede dacă mi-ar întârzia primul tren și aș pierde conexiunea către Strasburg. Sunt foarte multe aspecte care trebuie discutate. Cred că cea mai simplă parte este anexa pe care am încercat să o citesc. Uh, în cele mai mici detalii, însă eu nu sunt neapărat întreprinzător în acest uh, domeniu, adică nu am experiență în acest domeniu, dar dacă aș fi, cred că m-aș enerva pentru că e vorba de pagini întregi de informații extrem de complexe și cred că trebuie să găsim totuși o soluție de compromis. Da, Trebuie să avem informații cuprinzătoare, dar mi se pare că se intră în mult prea multe detalii. Cam atât din partea mea în introducere. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim. Din partea PPE, Roja Tun, în calitate de raportor din umbră, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze că am venit uh, cu un pic de întârziere și uh, discuțiile de pregătire în grupul nostru, de fapt, membrii grupului nostru nu sunt toți aici, dar vor, ni se vor alătura în scurt timp. Direcția acestei propuneri prezentate de comisie este o direcție pe care eu pot sprijini în general, dar, după cum știm cu toții, este foarte important ca tot mai mulți pasageri să utilizeze transportul feroviar și cred că ar trebui să asigurăm mai multe conexiuni transfrontaliere. Ar trebui să avem o abordare graduală aici, pas cu pas și cred că primul pas ar fi acela de a crește numărul pasagerilor ar trebui de asemenea să ne concentrăm pe o aplicare mai uniformă a normelor și pe eliminarea derogărilor. Aș avea câteva propuneri. Una legată de articolul 24. informațiile și asistența pentru persoanele cu dizabilități ca regulă. Nu știu dacă s-a referit cineva la aceasta, dar ar trebui ca asistența și informațiile pentru persoanele cu dizabilități să fie obligatorii pentru toate serviciile feroviare. Nu știu cum vor fi legate aceste noi dispoziții de noul act european cu privire la mobilitate, care acum uh, face obiectul trialogurilor. Noi trebuie să evităm orice confuzie și orice lipsă de certitudine. De asemenea, aș vrea să văd și o limitare a condițiilor care permit furnizarea de asistență persoanelor cu dizabilități. Dacă e nevoie de o notificare cu 48 de ore înainte pentru primirea acestei asistențe, mi se pare mult prea mult, complet disproporționat. Cred că această perioadă ar trebui redusă foarte mult pentru persoanele cu dizabilități. În legătură cu articolul 17, am auzit și pe Denis referindu-se la biletele directe. Poate ar trebui să ne gândim la o posibilitate de a crește această compensație de la 6200 de minute. Mie mi se pare că nivelul rambursărilor deocamdată este mult prea scăzut și cred că ar trebui să îi uh, motivăm pe operatori să limiteze aceste întârzieri. Articolul 5 este foarte bun și mă bucur să aud că vrem să eliminăm orice discriminare în baza cetățeniei sau a naționalității în transporturile feroviare. Asta încercăm să facem și în regulamentul privind geoblocarea. Dar și aici ar putea exista îmbunătățiri suplimentare. E important ca pasagerii să poată folosi aceste abona, cartele de abonament pentru studenți, pentru familii, pentru uh, cei în vârstă, de exemplu, atunci când cumpără uh, bilete pentru călătorii transfrontaliere și nu ar trebui ca aceștia să fie discriminați. Și încă un lucru pe care vreau să-l menționez. Am câteva îndoieli aici. În această propunere se vorbește despre condiții ex- meteorologice extreme și mă întreb dacă acestea ar trebui incluse în cazurile de forță majoră. Oare cum putem să definim aceste așa numite severe weather conditions, condiții meteo extreme? care sunt măsurile de prevenție în acest caz. Eu înțeleg uh, clauza de forță majoră și sunt de acord cu acest principiu, dar consider că utilizarea sa ar trebui să fie minimă în acest regulament. De asemenea, ar trebui ca acest concept să fie definit mai precis. Am două întrebări, dacă îmi permiteți. Două întrebări pentru comisie. Articolul 6 din acest regulament spune următoarele, citez, pasagerii au posibilitatea de a urca biciclete la bordul trenului, dar trebuie să își supravegheze bicicletele pe parcursul călătoriei și să se asigure că acestea nu cauzează inconveniențe sau daune. Eu folosesc foarte mult bicicleta și mă întreb cum ar trebui pasagerul să-și supravegheze bicicleta? Eu cred că această responsabilitate ar trebui să fie împărtășită atât de pasager cât și de furnizorul de servicii, adică să fie o responsabilitate comună. Furnizorul de servicii ar trebui să se asigure că atât pasagerul cât și bunurile acestuia sunt în siguranță. În același articol se spune că transportul bicicletelor poate fi refuzat sau restricționat din motive de securitate sau din motive operaționale. Aceste motive operaționale cred că ar trebui restrânse la un domeniu de aplicare cât mai limitat și, de asemenea, conceptul ar trebui să fie mai precis. Și ultima mențiune, dar nu cea din urmă, articolul 10 aliniatul 5, spune următoarele și citesc din nou în absența unui uh, ghișeu de bilete sau a unei mașini uh, de la care se pot cumpăra biletele la gara de plecare, persoana cu dizabilități sau cu mobilitate redusă trebuie să aibă posibilitatea de a cumpăra aceste bilete în tren, la bordul trenului, fără costuri suplimentare. Dar de ce persoanele fără dizabilități n-ar putea să cumpere acele bilete și în tren atâta vreme cât uh, nu le pot cumpăra la gară? Eu nu prea cred în minuni, deci mă gândesc că toți pasagerii, nu numai cei cu dizabilități, ar trebui să aibă posibilitatea de a cumpăra biletele în tren, fără să trebuiască să plătească mai mult dacă nu au posibilitatea de a le achiziționa altfel. Cam atât din partea mea. Mulțumesc foarte mult, Denis, și abia aștept să cooperăm mai departe. Mulțumim, uh, Ruja. O să rog uh, membrii să fie cât mai conciși, uh, pentru că nu prea mai avem timp. Doamna Anderson, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur că am auzit observațiile raportorului și arele Rosei cu privire la acest raport, pentru că sunt de acord cu aproape toate cele spuse. Din partea SND, considerăm că această propunere este extrem de importantă, chiar dacă vine destul de târziu în cadrul mandatului nostru. Avem cu siguranță datoria față de pasagerii noștri să venim cu o soluție corectă și, de asemenea, pentru mediul de afaceri trebuie să găsim o soluție care să funcționeze pentru toată lumea. Era timpul să se extindă domeniul de aplicare pentru a avea o abordare cuprinzătoare de ansamblu a transporturilor în Uniunea Europeană. Eu sunt și parte din Comisia TRAN și asta încercăm să facem. Și Cred că acest lucru va convinge mai mulți pasageri să folosească serviciile rutiere dacă se pot baza pe drepturile lor. În ceea ce privește forța majoră, sunt de acord cu Denis. Cred că uh, E destul de clar că nu avem nevoie de cazurile de forță majoră în sectorul feloviar și eu am fost raportor din umbră în dosarul privind drepturile pasagerilor în aviație, care acum s-a blocat și s-a blocat din cauza că există foarte multe divergențe pe marginea multor aspecte printre care se numără și forța majoră și ce înseamnă asta în practică. Și nu cred că pasagerii trebuie să-și asume un risc când vine vorba de astfel de situații. Lucrurile stau diferit în sectorul feroviar față de sectorul aviației uh, și măsurile sunt diferite, de aceea suntem sceptici cu privire la cazurile de forță majoră. Noi operatori, noi operatori din sectorul feroviar spun că nu este nevoie de o astfel de clauză. Operatorii mai vechi consideră că este o idee bună. În Uh, am avut ieri la Comisia pentru Transporturi o audiere foarte bună. Am avut reprezentanți de la Forumul European pentru Persoanele cu Dizabilități, reprezentanți de la autoritățile de reglementare, de la căile ferate polone și considerăm um, că aspectul biletelor trebuie să fie luat în considerare și rezolvat și acest lucru se poate face în cadrul comisiei noastre. Dacă se cumpără două bilete separate, există deja un fel de gentleman's agreement conform căruia vei fi pus pe trenul următor dacă îți pierzi primul tren de, tren de conexiune. Dar acest lucru cred că ar trebui codificat, scris negru pe alb, astfel încât pasagerii să nu rămână blocați în gări. În ceea ce privește persoanele cu dizabilități, știu că va avea loc un eveniment săptămâna viitoare, sper că vor putea participa cât mai mulți membri, dar asistența și informația pentru aceste persoane ar trebui să fie un standard. Nu ar trebui să suni și să-ți faci rezervare cu nu știu câte zile. De exemplu, în Regatul Unit, personalul este format în acest sens. Orice membru al personalului are formarea necesară pentru a putea să ajute persoanele cu dizabilități și pentru a se asigura că Călătoria acestora decurge fără incidente de la un capăt la altul. Într-adevăr, nu toate peroanele sunt accesibile pentru aceste persoane și am auzit aceste chestiuni în audierea din Tran ieri. Da, anexele sunt foarte complexe, așa cum spunea și uh, Denis, uh, drepturile consumatorilor o altă problemă. Oamenii au drepturi, dar e foarte dificil să se prevaleze de acestea și această comisie are foarte multă experiență când vine vorba de soluționarea alternativă a litigiilor. Trebuie să le oferim autorităților naționale de implementare a legii competențele potrivite. Eu voi introduce amendamente cu privire la soluționarea litigiilor, punerea în aplicare a drepturilor și plângeri. Cred că aspectele legate de biciclete sunt um, uh, foarte oportune. Foarte mulți membri din comisia mea ar dori să știe cum putem rezolva această problemă cu bicicletele în trenuri, pentru că vrem să asigurăm un transport multimodal în cele din urmă. Atât din partea mea, doamnă președinte, mă voi opri aici. Vreau doar să vă spun că vom înainta un număr rezonabil, dar nu excesiv, de amendamente. Mulțumim foarte mult, Lucy, din partea ECR acum. Ďakujem pekne. V zásade vítam túto iniciatívu. My sme... Salut această inițiativă. Cred că piața transportului feroviar din uh, Europa ar trebui uh, deschisă operatorilor uh, privați, asta și în interesul unor costuri mai scăzute. Prin urmare, cred că e important să eliminăm barierele și nu să uniformizăm regulile cu orice preț. Regulile pot rămâne diferite de la o țară la alta, însă e important ca barierele să dispară întâi și întâi. În al doilea rând, mă bucură definiția mai precisă a, a normelor privind forța majoră și a, catastrofele a, naturale asimilate forței majore și cred că nu cred că transportatorii trebuie să suporte consecințele pentru um, orice eveniment. Cu cât mai puține excepții, cu, cu atât mai bine, însă există um, o serie de excepție, excepții dar uh, să le, să le eliminăm ca să aducem uh, insecuritate nu cred că e o idee bună și deci uh, trenurile urbane operate în mod tra transfrontalier ar trebui să rămână o excepție. La, la fel ca și cursele pe distanțe lungi uh, în, uh, pe teritoriul național. Să rămână o excepție până în, în 2024. Și, de asemenea, nu ar trebui să fie o abordare diferită între uh, operatorii care vând o bilete combinate pe mai multe segmente și cei care vând bilete directe. Am înțeles rugămintea dumneavoastră, doamnă președinte, și anume să fim succinți, așa că am să mai fac două remarci uh, succinte. Exemplul uh, pe cursa Strasburg-Rotterdam, prin care biletul combinat era mai costisitor uh, decât unul direct și ce? Adică mi se pare că statul n-ar trebui să intervină într-o astfel de chestiune. Dacă vrei să faci uh, niște uh, economii, foarte bine poți să uh, cumperi câte un bilet individual pe fiecare segment, iar altfel poți să cumperi un bilet combinat. Să lăsăm asta la latitudinea companiilor. Ehm, de ce uh, achiziția biletelor în, uh, în gări uh, sau în stații să fie, adică de ce, dacă această achiziție e imposibilă în gări, de ce n-ar fi ea disponibilă în trenuri pentru toată, toate persoanele, nu numai pentru cele cu dizabilități? Am să-i dau cuvântul uh, Ditei. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, și vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a interveni în numele raportorului nostru din umbră aș vrea să spun următoarele. Uh, drepturile consumatorilor ar trebui să se afle în centrul acestui uh, regulament și ar trebui să urmărim uh, armonizarea către standarde mai înalte. Un prim aspect se referă la definiții. Acestea ar trebui să fie coerente cu regulamentul privind uh, regulamentele privind uh, drepturile pasagerilor în uh, transportul uh, aerian. Apoi, raportorul din umbră ar vrea să știe de ce se face o diferență între transportul feroviar, urban, suburban și regional. Uh, un al doilea aspect se referă la forța majoră și aceasta ar trebui să fie corelată cu definiția forței majore în cazul transportului uh, aerian. Uh, Matias a fost surprins de uh, evaluarea de impact care spune că uh, forța majoră ar conduce uh, la o diminuare a numărului de pasageri și reprezintă uh, o, o limitare a drepturilor uh, lor. Al treilea aspect de interes pentru raportorul din umbră se referă la accesibilitate. Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități uh, trebuie să devină o, uh, o obligație am vrea ca Comisia să dezvolte articolul 23, 23 aliniatul 6b, uh, care e personalul care uh, se încadrează în această definiție, adică ce se înțelege prin personalul care are contact uh, direct cu pasagerii apoi o călătorie, călătorie uh, formată din mai multe segmente ar trebui considerată drept o uh, călătorie uh, directă, iar cel care vinde uh, biletele, vânzătorul de bilete, e responsabil pentru întreaga uh, călătorie, iar uh, călătorul ar trebui să se întoarcă către acest vânzător în eventualitatea unor, uh, pentru obținerea unor eventuale, eventuale despăgubiri. Uh, Raportorul din umbră consideră că armonizarea la standarde uh, minime, uh, la standarde înalte uh, minime, uh, este o prioritate. Vă mulțumesc, uh, îți mulțumesc Dita și uh, Loreta din partea verzilor, Giulia Reda din partea, raportor, din partea verzilor. Mulțumesc, uh, președinte. E un dosar uh, important pentru vers, pentru că e nevoie de pași concreți pentru a crește atractivitatea transportului feroviar. Uh, noi, eurodeputații, suntem conștienți de dificultatea rezervării de călătorii pe trenurile transfrontaliere. De altfel, e greu să găsești cele mai bune prețuri sau să afli care sunt conexiunile, pentru că nu există un schimb de date corespunzător între operatori. Și astfel uh, disponibilitatea efectivă a biletelor directe e limitată și noi credem că uh, ar trebui să fie introdusă o exigență în vederea schimbului de informații, în vederea uh, vânzării de bilete directe, astfel încât să, um, să existe o, reală, o competiție reală și consumatorii să pot poată găsi cele mai bune uh, oferte. Asta s-ar putea face prin uh, standarde deschise și în mod uh, nediscriminatoriu. Uh, În privința forței majore, suntem împotriva introducerii acestei noi uh, excepții. Curtea Europeană de Justiție a spus că deja uh, că pasagerii au dreptul la despă, despăgubiri, iar dacă am accepta această excepție, am coborât standardele de protecție a consumatorilor. Lucy a explicat deja distincțiile între transportul aerian și cel feroviar. Um, una e că avionul să nu poată zbura în condiții de siguranță și alta e ca o companie, companie feroviară să fie surprinsă în fiecare iarnă de uh, zăpezi uh, credem că există mm, posibilități, un risc ridicat de abuz a acestei uh, excepții. Uh, Apoi suntem de acord cu uh, uh, raportorul, uh, anume de a nu avea prețuri uh, mai ridicate pentru uh, aceeași călătorie și uh, să ne asigurăm că biletele pot fi uh, rambursate integral. Avem niște îndoieli uh, cu privire la ceea ce se prevede la articolul 10.6 Astfel, pentru uh, biletele formate din uh, mai multe segmente, despăgubirile ar putea să nu fie acordate dacă consumatorul este informat uh, în prealabil. Suntem de, de, de acord uh, cu uh, cele uh, spuse de colega noastră și anume că în cazul persoanelor di, cu dizabilități ar trebui să, ca compania feroviară să fie notificată cu 40 de ore înainte. Ni se pare ridicol acest lucru. Apoi Uh, trebuie să analizăm prerogativele organismelor naționale de aplicare a, a legii pentru a ne asigura că uh, regulamentul ar putea vin, deveni uh, efectiv. În privința orarului votului, cred că e dificil să votăm înaintea Comisiei TRAN, însă trebuie să, să ne asigurăm că luăm în considerare punctul lor de vedere și ei uh, uh, pe al uh, nostru. Dacă votăm după Uh, Comisia TRAN, e posibil ca uh, Comisia TRAN să nu fi luat în uh, considerare pozițiile noastre. Abia aștept să mai lucrez pe acest dosar. Îți mulțumesc, Giulia. Votul nostru va fi cam cu trei săptămâni înainte vot, înaintea votului Comisiei TRAN și doamna Silenova foarte pe scurt. Aș vrea să reamintesc încă o dată că miercurea viitoare grupul uh, privind drepturile persoanelor cu handicap va organiza o audiere tocmai pe tema călătoriilor uh, feroviare. Altfel, sunt de acord cu ceea ce s-a spus uh, aici, uh, inclusiv cu privire la cele 48 de ore de notificare prealabilă. Nu ni se pare uh, justificată o asemenea prevedere. Cam atât din partea mea. Ne vedem miercurea viitoare. Aș vrea să dau acum cuvântul Comisiei. Vă mulțumim că ne-ați dat cuvântul, vă mulțumim și pentru comentarii. Am mai auzit uh, comentarii similare cu privire la forța majoră. I-a apărut ca urmare a deciziei Curții Europene de, Just- de Justiție uh, pentru a asigura uh, o egalitate între modurile de transport. Însă e vorba de o excepție uh, limitată mai trebuie analizate lucrurile, mai există și o diferență de opinie în uh, cadrul părților uh, interesate cu privire la necesitatea acestei excepții pentru forța majoră și la întinderea ei acest regulament vizează informarea pasagerilor, deci nu e uh, un loc potrivit pentru a reglementa biletele directe. Acesta, acest, uh, acest subiect va rămâne să fie reglementar, reglementat în cel de-al patrulea pachet privind, uh, privind transportul feroviar, în care Comisia va raporta în 2021. Noi vrem să introducem un stimulent pentru oferirea unui bilet direct, iar în uh, cazul în care nu e clar despre ce bilet e vorba, să se considere că e vorba de un bilet direct. Ne dorim ca pasagerii să știe exact ce primesc și uh, uh, la ce preț. Referitor la tarife, s-a discutat despre asta și în uh, raport cu actul, uh, actele delegate privind uh, planificarea transportului multimodal. Informațiile uh, cu, uh, cu temporale sunt disponibile, dar nu și uh, uh toate informațiile legate de preț. Uh, în regulamentul propus uh, uh, aici ne, ne dorim ca pasagerii, uh, să, prin acest regulament ne dorim ca pasagerii să poată lua o decizie avizată și să dispună de datele necesare. În privința PRM, da, trebuie spus că ar trebui ca biletele vândute în tren să fie disponibile pentru toate categoriile de pasageri, nu numai pentru cei cu dizabilități. La început uh, n-am îndrăznit să facem o propunere atât de ambițioasă, dar uh, uh, auzindu-vă nu avem nimic împotrivă. V-ați referit la biciclete și de ce am atribuit și pasagerului o răspundere cu privire la ele. Asta pentru că există vagoane, trenuri care încă nu au un loc de depozitare uh, sigur a bicicletelor. Iar acest regulament uh, nu uh, abordează infrastructura, nu vizează infrastructura, ci doar chestiuni care țin de informare și din câte știm, nu toate trenurile dispun de astfel de vagoane, de unde și uh, uh, răspunderea împărțită privind uh, siguranța bicicletelor pe viitor, uh, da, e, ar fi uh, de dorit să existe locuri sigure pentru biciclete și astfel nimeni nu mai trebuie să le țină sub supraveghere pe parcursul călătoriei. Uh, Apoi, în privința aplicării, da, e nevoie de, um, de o aplicare mai fermă, am introdus uh, reguli mai clare și termene uh, mai clare, precum și instanțe către care se pot îndrepta uh, pasagerii. Am prevăzut și reguli despre cine trebuie să reacționeze, iar anexele, într-adevăr, sunt pe alocuri prea lungi, dar pot fi uh, discutate în continuare. Uh, ele se bazează pe ceea ce am adunat, informațiile adunate în discuțiile cu părțile interesate, dar uh, din motive practice ar putea fi uh, mai detaliate, suntem de acord. Însă trebuie să fim siguri uh, că um, toate informațiile necesare pentru punere în aplicare și monitorizare sunt, uh, se regăsesc în regulament despăgubirile, într-adevăr, procentul de 25% e relativ scăzut. Și dacă ne dorim ca operatorii să limiteze întârzierile, rămâne la latitudinea legiuitorului să uh, decidă dacă putem ridica uh, mări acest procent. Dacă aveți nevoie de explicații suplimentare cu privire la art, uh, diferitele articole pentru rapoartele dumneavoastră, nu ezitați să ne contactați. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim frumos reprezentantei Comisiei și văd aici că analiza proiectului de aviz se va face pe 27 februarie spune președinta. Pe 27 martie, de fapt, acesta este calendarul. Mulțumesc. Nu știu, Denis, dacă mai vrei să spui ceva. Altfel, dacă nu, mulțumesc uh, Comisiei pentru răspunsuri. Denis, succes cu raportul și asta înseamnă că putem să-i urăm uh, bun venit, doamnei comisar Biancovska, la noi în sală.

Okay, so now that everybody... Bun, acum că a intrat toată lumea în sală, doresc să-i urez bun venit, doamne comisar Biancovska, la reuniunea noastră și vă rog pe toți să faceți liniște. Mulțumesc! Vă reamintesc că scopul întâlnirii noastre de astăzi este, are trei elemente. În primul rând să discutăm progresul uh, programului de lucru al Comisiei și următoarele inițiative, apoi să facem un schimb pe progresul dosarelor legislative care au fost deja prezentate de Comisie, dar nu și adoptate și, în sfârșit, un schimb de opinii privind prioritățile pentru anul 2018 și sfârșitul uh, legislaturii. Acestea fiind spuse, o să-i dau cuvântul doamnei comisar, dar nu înainte de a vă aminti că imediat după aceea urmează o, uh, sesiune de examinare și recunosc că am fost puțin dezamăgiți de faptul că doar uh, un uh, șef adjunct de unitate uh, ni se alătură pe acest dosar privind armele de foc, un dosar foarte important pentru noi pentru că s-a muncit foarte mult la el. Prin urmare, poate că și membrii care au întrebări în acest sens vi le pot adresa dumneavoastră. Acestea fiind spuse, doamnă comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos, doamnă președintă. Voi încerca să fiu cât se poate de succintă, dar numărul de subiecte este, subiect este incredibil de mare, trebuie să spun. Suntem efectiv în mijloc activităților noastre. Am fost anul trecut în aprilie în fața dumneavoastră, ultima dată, așadar vă mulțumesc frumos pentru invitație. De atunci, după cum am spus, am înregistrat progrese pe mai multe dosare de exemplu acordul uh, politic privind uh, livrarea transfrontalieră de parcele și geoblocarea, de asemenea regulamentul privind produsele de fertilizare a mers bine, am uh, ajuns și la un acord politic privind omologarea, care mi se pare extrem de important de asemenea. Salut totodată decizia privind uh, raportul din inițiativă pentru pachetul de achiziții publice, uh, care conține un număr de măsuri voluntare pentru a susține trecerea către un sistem de achiziții publice eficient și inteligent. Chiar am vorbit și cu comisarul Katainen pentru a vedea Uh, care este și părerea ministrilor de finanțe pe acest dosar important. Așadar, aștept cu interes uh, ideile dumneavoastră pentru a îmbunătăți uh, acest instrument atât de important al achizițiilor publice și pentru finanțele publice ale statelor membre. Totodată salut decizia de elaborare a unui raport din inițiativă privind uh, calitatea duală, așa cum îi spun uh, unii. Eu i aș spune mai degrabă compoziție variabilă. Aceasta va veni în completarea analizei uh, centrului nostru comun de cercetare care se axează pe metodologia de testare și are ca scop uh, să ne asigurăm că este vorba de o dezbatere făcută pe baza dovezilor. Evident, însă, mai sunt multe de făcut și vreau să vă spun care sunt dosarele în desfășurare. Evident, pachetul privind serviciile este un dosar major al acestei comisii. Salut adoptarea de către dumneavoastră a rapoartelor și mandatelor de negociere pe două uh, dosare importante, notificările privind serviciile și testul de proporționalitate pentru profesiile reglementate. Trialogurile au început pe ambele dosare și sper să se ajungă rapid la o rezoluție. Dați-mi voie să vă subliniez și să vă reamintesc un lucru extrem de important. Ceea ce s-a prezentat că ca pachet de servicii a fost un pachet integrat de măsuri. Dacă nu adoptăm totul sau dacă diluăm elementele individuale, efectul total evident va fi redus. Prin urmare, trebuie să facem progrese și în ceea ce privește uh, uh așa numita e-card, cartela electronică. Încă o dată vreau să-mi exprim poziția și mm, sentimentul vis-a-vis -vis de această inițiativă. Este o inițiativă simbolică, al cărei scop este facilitarea furnizării de servicii în tot uh, spațiul european, cu toate siguranțele necesare prevăzute în legislația existentă. Este un lucru care se adresează direct societăților noastre și mai ales micilor întreprinderi. Uh, însă, evident, cunosc temerile pe care unii dintre noastre le au încă. Și, de asemenea, cunosc și temerile uh, statelor membre. Uh, cred că trebuie să respingem această propunere, spune uh, cineva din sală. Comisara, vă rog să nu spuneți asta. Cunosc uh, temerile unor state membre și salut eforturile tuturor celor care vor să îmbunătățească propunerile, dar avem nevoie ca aceste propuneri să vină pe baza unei înțelegeri comune a propunerii. Unii factori interesați, după cum știți, au îngrijorări, alții sunt mai ambițioși decât uh, e propunerea noastră și am încercat uh, să găsim un uh, echilibru corespunzător și care să respecte tutu- toate opiniile. Dați-mi voie să fiu cât se poate de sincer. Pentru mine este absolut inimaginabil ca în acest mandat să nu reușim să oferim stimulentul, imboldul necesar serviciilor noastre. După cum am spus inițial, propunerea privind cartela electronică, și am spus asta de multe, multe ori, uh, nu va introduce în niciun caz principiul țării de origine. Statul membru gazdă își va păstra aceleași prerogative ca și în prezent toată puterea va fi în mâinile statului membru gazdă. Cartela electronică nu va avea efect advers asupra uh, lucrătorilor detașați sau a calificărilor profesionale. Un lucru care se tot repetă, deși nu e adevărat. Dacă considerați că aceste puncte cruciale au nevoie de clarificări suplimentare din partea noastră, putem să vă ajutăm să clarificăm modificăm textul sau să îl echilibrăm. Dar haideți să nu blocăm îmbunătățirile propuse ale mediului în care uh, funcționează societățile noastre este un pachet esențial, al, o, o parte esențială al pachetului privind serviciile. Și după ce ne-ați presat atât de mult să uh, creăm un uh, pachet de servicii atât de ambițios, iată acum aceste discuții și temeri care, să, care du- pot duce la respingerea acestei părți a pachetului, ceea ce pentru mine e de negândit. Uh, Uh, cartela electronică uh, dorește să ajute întreprinderile mici să fie mai competitive pe piața unică și atunci eu uh, pledez în fața dumneavoastră să găsim un acord pentru a ajunge la o soluție să găsim un parlament, un, scuze, un compromis inteligent care să fie susținut de o majoritate solidă. Noi vom face tot ce putem în acest sens. Trebuie neapărat să adoptăm acest text. Încă o dată, solicitarea mea este următoarea. Haideți să nu ne oprim la declarații uh, lipsite de conținut despre importanța pieței unice. Aceasta este importanța pieței unice. Aici trebuie să găsim un compromis. Altfel, tot restul uh, va fi un eșec, după părerea mea. Următorul punct. Uh, instrumentul uh, de informare pentru piața unică. Uh, știu foarte bine care sunt toate uh, aspectele delicate, uh, delicate privind confidențialitatea datelor, sancțiunile și domeniul de aplicare al propunerii. Suntem gata să clarificăm aceste aspecte dacă este nevoie, însă beneficiul general al propunerii nu poate fi pus la îndoială. Este vorba din nou despre a face ca IMM-urile și cetățenii europeni să beneficieze de piața unică. Nu sunt chestionare de rutină, ci întrebări foarte bine țintite care să ne ajute să înțelegem temerile serioase privind funcționarea pieței unice. Încă o dată, subliniez, Susținem foarte mult uh, temeiul juridic al propunerii, așa cum a fost exprimat în re- scrisoarea recentă a serviciilor juridice și trebuie să combatem miturile uh, ce circulă vis-a-vis -vis de această propunere. Și aici, încă o dată, puteți conta pe ajutorul și pe cooperarea mea. Uh, la fel și în ceea ce privește propunerea vis-a-vis -vis de portalul digital unic. Sper să putem adopta repede această propunere, astfel încât cetățenii noștri să prime, fie mai bine informați cu privire la drepturile lor și să aibă la dispoziție proceduri electronice mai ușoare. Acum, pachetul privind produsele. După cum știți, anul acesta sărbătorim cea de-a 25-a aniversare a pieței unice, Piața unică pentru produse este o, mai, o poveste mai de succes de cea a serviciilor. Însă, evident, peste tot și chiar și în cadrul pieței uh, unice a produselor există deficiențe. În primul rând, uh, produsele acolo, în, în, pentru piața produselor, acolo unde există norme armonizate, principala problemă este lipsa conformității. Acolo unde nu există norme armonizate, principala problemă o reprezintă că societățile și în special IMM-urile au dificultăți în accesul la piața în, piața în statele membre. Acest lucru înseamnă că principiul recunoașterii reciproce nu se aplică așa cum trebuie iar pachetul acesta tratează ambele probleme. O să încep cu recunoașterea reciprocă. Acest principiu există deja, însă în practică societățile care vor să vândă produse într-un alt stat membru se confruntă cu uh, probleme cum ar fi teste suplimentare, autorizări, întârzieri și costuri uh, suplimentare. Ce propunem așadar? Propunem mai întâi o declarație voluntară care să demonstreze că produsele respectă toate cerințele relevante din țara lor. Apoi, va exista un mecanism de soluționare a problemelor pe baza Solvit care să ofere soluții rapide. În ceea ce privește supravegherea pieței sunt vreo 70 de reglementări care armonizează uh, normele privind produsele la nivel european. Ele variază de la siguranța echipamentelor electronice până la compoziția vopselelor, deci cât se poate de diverse. Însă trebuie să ne asigurăm că normele se aplică și sunt uh, în vigoare. Evident, acest lucru este uh, în sarcina autorităților de supraveghere a pieței din statele membre. Uh, Evaluarea noastră la nivelul acestui cadru a arătat că există un nivel semnificativ de neconformitate, de exemplu în cazul uh, echipamentelor radio și electronice, 58% dintre produse nu respectă standardele. Propunerea privind un regulament pentru conformitate și punere în aplicare dorește să creeze un cadru consolidat pentru efectuarea controalelor va îmbunătăți conformitatea și apoi aplicarea în trei uh, moduri diferite. În primul rând, conțin măsuri care să promoveze conformitatea. Unele societăți acționează cu bună credință, dar nu cunosc normele. Prin urmare, vor primi canale clare de comunicare. În al doilea rând, vom oferi autorităților de supraveghere a pieței instrumente de aplicare mai bune și mai actualizate vor avea puterea de a face față uh, lanțurilor digitale de um, furnizori. Tot mai multe produse sunt uh, uh, transportate din afara Uniunii Europene direct către consumator. Prin urmare, în Uniunea Europeană va trebui să existe o persoană responsabilă pentru conformitatea acestor produse. Producătorii din țările terțe vor avea pe cineva în UE cu care autoritățile de supraveghere a pieței se poată lua legătura. Și în al treilea rând, și cel mai important, cooperarea și coordonarea va crește între statele membre și autoritățile de supraveghere a pieței, pentru că sunt peste 500 de asemenea autorități de supraveghere a pieței în Uniunea Europeană. Prin urmare, va crește nivelul de angajament privind cooperarea între ele, atât la nivel național cât și la nivel european. Pentru a ne asigura că acest cadru este eficient, el va fi sprijinit de uh, secretariat și va începe în luna martie. Nu în ultimul rând, tot uh, în acest pachet, mai avem și problema um, acelui made in, fabricat în. În primul rând, știu cât de sensibilă și importantă este această chestiune pentru unii dintre voi. Și, după cum sper că vă amintiți, am ascultat întotdeauna cu deschidere diversele argumente și am susținut chiar și pe cei dintre dumneavoastră care au vrut uh, să se păstreze acest uh, fabricat în și să se discute la Consiliu, dar evident acolo nu a fost posibil. Acest pachet al produselor nu a înlocuit propunerea din 2013, vorbind de un alt pachet. Cel anterior este încă pe masă, dar în Consiliu, după cum știți, există două tabere opuse pe această chestiune și, prin urmare, rezultatele sunt așa cum sunt. Pot doar să repet ceea ce am mai spus de multe ori. Eu sunt gata, în primul rând, să facilitez discuția și să caut un compromis între cele două tabere divergente, dacă există voința de a merge mai departe și, evident, pot susține și idei noi ca, și soluții noi care sunt puse pe masă. Însă, este extrem de important faptul că uh, Um, chestiunea acestui fabricat nu trebuie să blocheze acest pachet atât de important. Trebuie ca în Consiliu să se găsească o soluție, ceea ce din păcate până acum uh, nu a fost posibil. Dați-mi voie să mai spun câteva cuvinte legate de inovare și drepturile de proprietate intelectuală, pentru că este o chestiune foarte importantă pentru societățile europene. În noiembrie am lansat pachetul privind proprietatea intelectuală. Am început mai întâi cu uh, orientări specifice privind IPRED, care să fie implementate coerent în toată Uniunea Europeană, fiindcă evaluarea uh, noastră a arătat că textul încă este uh, potrivit și principalele probleme reprezintă diferențele de interpretare. Ținând seama de aceste orientări, uh, impactul direct a fost imediat. De asemenea, am emis o comunicare privind uh, brevetele esențiale pentru standarde. Poate e ceva prea tehnic, dar credem, credeți-mă, nu pot să subliniez cât de important este acest uh, acest pachet. Este vorba despre rolul Europei ca lider global în tehnologia 5G și a internetului lucrurilor. În acest pachet arătăm că industria trebuie să devină pionier în soluționarea problemelor de licențiere, de autorizare în cadrul brevetelor esențiale uh, pentru standarde. Astfel, uh, altfel, uh, vom pierde cursa globală pentru a fi lideri în inovațiile tehnologice, cum ar fi automobilele conectate. În sfârșit, uh, analizăm cazul specific al sectorului farmaceuticilor, mai ales locul uh, medicamentelor generice europene pe uh, scena globală. În plus, explorăm posibilitatea certificatelor suplimentare de protecție și a uh, renunțării uh, la producție pentru a ne asigura că medicamentele generice europene pot fi puse pe același nivel competitiv ca și cele non-EU în ceea ce privește piața de export și accesul la piața europeană o să fiu clară încă o dată, nu reducem protecția drepturilor de proprietate în Europa. Nu este intenția noastră, în primul rând, și nici nu se va întâmpla. Momentan uh, analizăm impactul uh, acestei inițiative asupra întregii industrie și nu am luat încă o uh, decizie. Vom lua una în curând, dar vrem să facem lucrurile astfel încât baza deciziei noastre să fie cât se poate de bună și de justificată. Cam acestea sunt lucrurile de care ne ocupăm în prezent. Evident, aș putea să spun câteva uh, cuvinte și despre cel de-al uh, uh, treilea pachet pentru mobilitate, dar cred că este mai importantă discuția cu dumneavoastră, pentru că mai sunt multe de făcut. Sunt 20 de luni de când această comisie a intrat în funcție și este important să progresăm în toate pachetele. Mulțumesc! Mulțumim frumos, doamnă comisar! pentru uh, informațiile, pentru punerea la curent și, într-adevăr, sunt mult mai multe de făcut până la sfârșitul uh, acestei legislaturi. Prin urmare, încep cu o primă serie de întrebări din partea coordonatorilor grupurilor și apoi vom continua cu ceilalți membri. Dau astfel cuvântul lui Andreas Schwab de la PP. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Mă bucur să vă revăd în cadrul comisiei noastre după câteva luni. Așa cum ați spus deja, lucrăm la numeroase propuneri noi. În general am avut succes, pot să vă spun că propunerea privind proporționalitatea pe care am onoarea să fiu raportor este foarte aproape de finalizare, deoarece și Consiliul dorește să ne ajute foarte mult. Așa că nu mă voi aplica prea mult asupra acestor dosare, aș vrea doar să menționez o chestiune pe care dumneavoastră nu ați raportat către noi încă, pachetul privind apărarea, care este extrem de important nu numai pentru securitatea europeană, dar și pentru piața unică. Știți că lucrăm deja de ceva vreme la acest pachet, practic lucram dinainte ca dumneavoastră să vă preluați mandatul și tot timpul ne-am prins de faptul că e dificil să ne bazăm pe standarde europene când vine vorba de apărare, e dificil să convingem statele membre că nu are legătură numai cu siguranța națională și că noi putem să ne îmbunătățim capacitățile numai împreună, pentru că suntem produsul tuturor măsurilor de apărare în comun. Aș vrea să știu care este experiența dumneavoastră cu acest dosar uh, pentru a ști cum putem uh, să facem ca piața internă pentru apărare să funcționeze mai bine. Mulțumim, uh, Nicola Danti, pentru SND. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș vrea să-i mulțumesc, domnului comisar, pentru prezența sa aici astăzi. Acum un an, dumneavoastră ne-ați prezentat pachetul de servicii pe jumătate, pachetul de servicii a mers bine. Cred că Andreea Schwab a făcut referire la partea legată de proporționalitate. Aș vrea să mă refer la cealaltă parte cu privire la notificări. Cred că am lucrat destul de bine, am corectat aspectele care, după părerea noastră, nu erau neapărat conforme, nu erau corecte în propunerea din partea Comisiei. În ceea ce privește cardul electronic, noi ne vom lupta pentru acesta în această comisie. Vom încerca, de a resping, vom încerca să respingem propunerea. Noi, în calitate de grup, considerăm că această propunere este una greșită, este periculoasă și îmi permit să spun că este o inițiativă simbolică și noi nu facem inițiative simbolice, noi vrem lucruri utile care pot să fie puse în aplicare. Ba chiar asta mi se pare dăunătoare mai mult decât inutilă. Doamnă comisar, aș vrea să vă mai spun cu sinceritate că apreciem foarte mult pachetul privind bunurile. Dumneavoastră ați propus un pachet extrem de interesant. E interesant atât în ceea ce privește recunoașterea reciprocă, dar și în ceea ce privește celălalt aspect, care, după părerea mea, este în egală măsură important, supravegherea pieței. Considerăm, deci, că acest pachet este extrem de bun, vom continua să lucrăm pe marginea sa, eventual vom consolida anumite aspecte astfel încât să ne asigurăm că piața europeană se bucură de o supraveghere corespunzătoare, că nu există breșe în sistemul de control al uh, produselor contrafăcute, că produsele care ajung în Europa respectă cerințele necesare prevăzute în legislația comunitară. Din acest punct de vedere, consider că propunerea pe care că propunerea de a exista un responsabil pentru bunurile importate în Europa este extrem de bună. În acest sens, sprijinim Comisia și sperăm că vom putea convinge și statele membre de nevoia unei colaborări mai strânse pentru supravegherea pieței. Ultima observație cu privire la SMIT acest instrument de informare a pieței unice. În această comisie, unii se plâng că vrem să respingem e-card și în același timp prezintă amendamente pentru respingerea Smith. Însă asta e situația internă în comisia noastră, nu e neapărat, nu vă vizează pe dumneavoastră neapărat. Serviciul juridic al Parlamentului trebuie să ne mai dea câteva lămuriri cu privire la temeiul juridic. Noi considerăm că anumite aspecte pot fi îmbunătățite și credem că această propunere poate să-și găsească și ea locul și rolul pe piața unică europeană. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Îl așteptăm pe domnul Dalton din partea ECR, așa că vom trece acum la doamna Haranțova din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență. Într-adevăr, știu că aveți foarte multe lucruri de făcut și că nu prea mai este mult timp la dispoziție. Mi-ar plăcea să mă pot concentra pe viitor, dar din păcate trebuie să merg puțin înapoi, așa cum bine a spus doamna președinte. Vom avea și o sesiune de examinare legislativă după acest punct și ni s-a spus că nu mai Șeful de unitate adjunct va fi prezent. Am câteva întrebări pentru acest șef adjunct de unitate de natură tehnică, dar am și întrebări de natură politică și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră cu privire la acestea. Mă voi referi la directiva privind armele de foc. Acum un an, Comisia a promovat um, cu fermitate această directivă privind armele de foc. Pe atunci, uh, părerile erau divergente dacă e bine sau nu nou pentru siguranța în Europa, dar în Parlament a existat unanimitate cu privire la nevoia de a adopta foarte repede noile norme privind dezactivarea. Și în timpul sesiunii plenare, Comisia ne-a promis că noile norme, noul regulament va fi adoptat până în mai 2017. Până la sfârșitul anului uh, ați putut să finalizați munca pe marginea acestui regulament, dar regulamentul nu a intrat încă în vigoare. Ați putea să ne justificați această întârziere, vă rog. Și a doua întrebare are legătură mai degrabă cu conținutul. Se pare că Există o neînțelegere, o diferență de interpretare între Serviciul Juridic al Parlamentului și Comisia. Ne puteți spune cum ar trebui considerate aceste arme dezactivate, dacă deja au fost dezactivate în conformitate cu dispozițiile naționale înainte de aprilie 2016? Și care va fi statutul lor în momentul în care noul regulament de punere în aplicare va intra în vigoare. Acestea nu sunt neapărat aspecte de natură tehnică, cred că sunt extrem de importante în vederea scopului nostru comun de a consolida securitatea în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Dita, domnul Denis Deong, din partea GUE. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezență. Intervenția mea va fi relativ scurtă. În primul rând, vreau să subliniez faptul că am o abordare foarte pozitivă vis-a-vis -vis de piața unică. Tocmai am discutat reformarea regulamentului privind drepturile pasagerilor um, în sectorul transportului feroviar. Sunt raportor pe acest dosar. Ceea ce ne îngrijorează pe noi când vine vorba de pachetul privind serviciile este că mereu au existat două provocări majore la nivelul societății pe partea de servicii a pieței unice. Una dintre acestea nu cred că se regăsește neapărat în discuția actuală, când vine vorba de servicii de interes economic general, creăm nu numai libertăți, dar creăm și foarte multă birocrație când vine vorba de sistemele de verificare și de control. Nu am văzut nicio evaluare de impact, de fapt nicio evaluare din partea comisiei. Uitându-mă la toate serviciile care au devenit parte din piață, într-un fel sau altul, serviciile poștale, um, de energie și așa mai departe, mă întreb care au fost avantajele și care au fost costurile Oare Comisia ar putea să ne ofere o evaluare în acest sens? Astfel, cred că s-ar rezolva câteva dintre preocupările noastre. Alte preocupări legate de profesiile liberale și modul în care liber profesioniștii concurează cu angajații. Anumite companii care își mută sediul în uh, zone mai ieftine din Uniunea Europeană și uh, activează acolo, apoi uh, detașează angajații ca liber profesioniști. Desigur, avem aici și problema detașării. Toate acestea afectează piața muncii și reprezintă îngrijorări serioase. Mai sunt provocări legate și de cardul electronic, dar și de un nou fenomen pe care nu ne-am concentrat până acum, crowdsourcing-ul, care poate să capete o, o dimensiune mondială dacă nu e legat de un anumit sediu. Și cred că trebuie să discutăm despre acestea când vine vorba de partea de servicii de pe piața internă. Sunt împotriva cardului electronic și multă lume a venit la mine în birou și mi-a spus că nu este de acord cu cardul electronic. Consideră că acesta este, este problematic. Același lucru când vine vorba de instrumentul de informare pentru piața unică, SMIT. IMM-urile sunt cele care îmi spun că nu sunt de acord cu această propunere. Consideră că nu va funcționa și În directiva privind serviciile, se pare că există foarte multe aspecte care îngrijorează societatea în general și IMM-urile în particular. Mulțumim, Verzi, Giulia Reda. Mulțumesc foarte mult, mă bucur că sunteți din nou aici, doamnă comisar. Nu mă voi referi din nou la cardul electronic. Cred că colegii mei au subliniat foarte bine aspectele critice ale acesteia pe care le împărtășim și noi. Vreau să mă refer la două aspecte care nu au fost discutate în detaliu până acum. Am salutat și am urmărit pachetul privind proprietatea intelectuală. Sunt de acord că derogările în materie de fitosanitare sunt um, au scopul de a se asigura că companiile farmaceutice pot să producă medicamentele necesare și că companiile europene beneficiază de aceleași condiții de concurență. De asemenea, ar trebui să ne asigurăm că nu există bariere pentru noile companii, mai ales în domeniul tehnologic. Drepturile de proprietate industrială. Una din colegele de la SND, uh, Madin Delvo, a făcut o prezentare săptămâna trecută cu privire la așa numiți patent trolls. Un fenomen cunoscut în Statele Unite. Companiile care nu inventează nimic cumpără în mod strategic aceste patente în uh, scopul uh, litigiilor Poate aceste patente nici măcar nu ar fi trebuit să existe de la bun început, pentru că acoperă niște invenții destul de mărunte. Eu aș vrea să știu dacă dumneavoastră sunteți de acord cu concluziile acestui raport, dacă considerați că acest fenomen este în creștere în um, Uniunea Europeană și dacă v-ați gândit la măsuri în acest sens? O întrebare cu privire la un act legislativ aprobat în acest Parlament în 2014, directiva privind echipamentul de radio. În această legislație este foarte clar că vrem cam încărcătorul pentru telefoanele mobile să fie un dispozitiv uh, universal. Și Așteptăm în continuare implementarea acestei directive. Cred că singura companie care nu face niciun efort uh, în vederea respectării acestor condiții este Apple. Am văzut că doamna comisar Vestager nu uh, se teme de Apple, știm că nici dumneavoastră nu vă temeți de Apple și sperăm că vom putea face toți pașii necesari în vederea implementării de pline a acestei directive privind echipamentul um, electronic. Mulțumesc, mulțumim! Um, cu asta s-a încheiat prima rundă de intervenții din partea coordonatorilor. Acum dau cuvântul doamnei comisar. Mulțumesc. Cu privire la apărare, din câte am înțeles, vreți să știți mai multe despre încălcările în sectorul apărării. Parlamentul European multă vreme a vrut să se aplice aceleași norme în sectorul apărării în materie de achiziții publice, precum în celelalte sectoare. Eu sunt uh, în favoarea dialogului cu statele membre. Dar, ca să vă spun povestea pe scurt, multe dintre acestea nu au răspuns uh, întrebărilor adresate. Am lansat procedura de încălcare împotriva a cinci state membre, printre care cu siguranță că se numără și Polonia, Italia, Portugalia, țările de jos și Danemarca. Deci, iată, cinci proceduri de încălcare. Aceste proceduri completează ceea ce facem deja cu privire la Fondul European pentru Apărare. Vrem ca sectorul apărării să se bazeze pe o mai mare cooperare la nivelul european, dar o cooperare și cu cei din afară. Procedurile de încălcare, de infringement, deci sunt în desfășurare și voi lansa și altele dacă este nevoie. Nu știu dacă asta era întrebarea dumneavoastră și dacă v-am lămurit. Cardul electronic. Pot să vă răspund tuturor celor care v-ați referit la cardul electronic. Domnul Dante a spus că acest card este periculos. Depinde de accepțiunea dumneavoastră a cuvântului periculos și nu știu exact la ce card faceți referire. În general, eu când mă adresez companiilor, desigur, avem ca interlocutor diferite companii, diferite asociații, dar în general când discut cu companiile, acestea se exprimă în favoarea cardului electronic. Îl consideră o oportunitate, consideră că îmbunătățește întregul proces. Nu vreau acum să intru în detalii de natură tehnică, dar pentru mine, ca să vă spun foarte clar cum stau lucrurile. O companie mică, de exemplu, care se confruntă cu obstacole majore, care nu înțelege barierele și documentele din țara gazdă, o companie, deci, care vrea să furnizeze servicii transfrontaliere, va putea mult mai ușor să colaboreze cu administrația din statul său, Cred că astfel administrațiile din statul de origine și din statul gazdă sunt forțate să coopereze, iar compania primește toate hârtiile în limba sa proprie. Cred că acest lucru va reduce timpul uh, de așteptare și de demarare a activității. Practic, ușurează întregul proces. Și Dați-mi voie să vă lămuresc. Dacă aveți întrebări care n-au legătură cu țara de origine, cu povara administrativă suplimentară asupra autorităților administrative. Dacă aveți orice alte întrebări, solicitări de detalii, de informații, eu sunt deschisă să vi le ofer Eh, vreau să vă dau soluții bune pentru ambele părți, dar vă rog nu respingeți din capul locului această propunere și nu veniți cu opinii care se bazează pe o interpretare falsă, pentru că ceea ce spuneți dumneavoastră nu are legătură cu conținutul acestei propuneri. Tot ceea ce spuneți dumneavoastră nu se regăsește acolo. Propunerea ușurează viața micilor companii, celor care nu au niște departamente juridice foarte mari și cred că este foarte importantă pentru aceste companii. Dar haideți să discutăm. Puneți-ne o întrebare, dacă aveți o întrebare și vă vom răspunde orice altă întrebare care nu are legătură cu țara de origine, pentru că asta nu are nicio bază. E o parte importantă din pachetul nostru și fără această parte, nu are nicio valoare. Dumneavoastră, unii dintre dumneavoastră spuneți că este mult prea ambițioasă, că nu are rost să o discutăm alte state membre, alte companii, alte părți interesate spun că nu este suficient de ambițioasă sau că este mai puțin ambițioasă decât s-ar fi așteptat. Trebuie să găsim o soluție pentru că fără asta rămânem doar la notificare și proporționalitate și testul de proporționalitate. Da, și astea sunt extrem de importante, dar nu reprezintă miezul acestei propuneri. Deci, Vă rog, adresați-ne întrebări pentru că vom răspunde la acestea, dar nu refuzați din capul locului această propunere pentru că nu așa ar trebui să meargă lucrurile. După această legislatură, nu vom avea dreptul să spunem că am făcut ceva pentru piața unică dacă nu tratăm această propunere cu uh, obiectivitatea de care are nevoie. Thank you very much, Mr. Dante, for your... În rest, domnule Danti, vă mulțumesc mult pentru sprijin, sprijin și pentru cuvintele frumoase legate de Smith și de parchet, pachetul privind bunurile. Acum, uh, cu privire la armele de foc, aș vrea să spun că Comisia nu a întârziat în înaintarea uh, propunerii am propus noi criterii de dezactivare statelor membre în aprilie 2017, deci cu o lună mai devreme decât uh, termen, termenul prevăzut, uh, pe care deci l-am respectat. Apoi uh, statele membre l-au discutat, au ajuns la un acord în uh, noiembrie 2017, iar acum mingea se află în terenul uh, Parlamentului European. Eu uh, nu întârzi niciodată, deci nu e adevărat că Comisia nu a înaintat propunerea la timpul, în termenul prevăzut. A mai fost o întrebare uh, legată tot de dezactivarea armelor de foc. Insistăm uh, cu uh, privire la redezactivarea uh, armelor de foc care fusese dezactivate uh, odată, pentru că e vorba de explicație uh, juridică. Așa cum vă amintiți, uh, Parlamentul European, după discuțiile legate de dezactivare, ne-au cerut reguli uh, diferite, perfecționarea regulilor existente și asta uh, suntem pe cale să facem uh, acum. Dar uh, există prevederi uh, deja care uh, indică faptul că armele, atunci când care au fost dezactivate, trebuie redezactivate, evident dacă sunt puse pe piață. Nu, piața nu e ceva ce am inventat noi sau care poate fi discutat. În privința încărcătorului unic, Memorandumul de uh, înțelegere transmis de sector, uh, sectorul comercial uh, vizat nu uh, e satisfăcător și avem în vedere mai multe căi de acțiune, inclusiv uh, inițiativa legislativă. Iată ce pot să uh, spun acum. Re- Cunoaștem uh, influ- influența negativă a uh, trolilor de brevete uh, în cadrul uh, SPC. Acest fenomen este în creștere, dar uh, e destul de limitat și îl uh, urmărim îndeaproape. Uh, În privința um, relațiilor dintre cardul uh, electronic și piața muncii, serviciile reprezintă două uh, treimi din, uh, din uh, economie, dar uh, potențialul lor nu e uh, valorificat pe deplin, de aceea am uh, propus uh, îmbunătățirea funcționărilor prin această inițiativă, Comisia recunoaște uh, impactul social, existența impactul social. Nu există vreo interacțiune cu regulile, uh, cu normele sociale, cu uh, detașarea lucrătorilor. Și există posibilitatea verificării companiei prin intermediul uh, procedurii cardului. Înlocuiesc, înlocuiesc pe, pe doamna președintă, pe scurt, dau cuvântul și mi-l uh, acord mie întâi. Îmi cer scuze, uh, intervenția doamnei comisar a fost mai scurtă decât mă așteptam. Da, eu mi-am dat uh, cuvântul mie. Bine ai făcut, uh, Ana Maria. Doamnă comisar, vă mulțumim pentru prezență și pentru angajamentul dumneavoastră pentru, pentru finalizarea pieței uh, unice și pentru armonizarea regulilor, uh, un, uh, o observație legată de piața unică a serviciilor, pentru că mi se pare că nu răspundem uh, așa cum trebuie cerințelor din tratat. Ne-am concentrat mult pe pilonul social și toate studiile și statisticile arată că potențialul pentru locuri de muncă suplimentare în Uniunea Europeană se regăsește în sectorul serviciilor. Iată ce vreau să spun. Nu că mi-ar păsea, nu e că mi-ar păsea mai prea mult de, foarte mult de cardul uh, electronic, dar e un, uh, un pas uh, mărunt care contează. Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru deschidere. Cred că ați propus un text mai bun care răspunde mai multor îngrijorări, chiar uh, și uh, din mediul de afaceri. Uh, nu că mediul de afaceri ar fi fost împotrivă demersului, ci avea anumite rezerve datorate uh, lipsei de claritate. Uh, misiunea uh, sectorului uh, de afaceri este să genereze creștere, nu uh, să se ocupe de claritatea reglementărilor. Și cred că am reușit uh, de atunci, prin munca făcută, depusă și în Parlament, să uh, creștem ca claritatea reglementărilor. Ne mai uh, rămâne un an uh, și uh, um, câteva luni, două, trei luni din această legislatură și îi îndemn pe colegii mei să lucrăm cu, împreună cu Comisia pentru a îmbunătăți propunerile pentru a aduce valoare adăugată. Uh, Așa că v-aș, uh, v-aș descuraja în a lansa uh, avertismente ideologice și uh, în a indica pericole fără a explica exact care sunt aceste pericole. Uh, pericolul, uh, dacă pericolul uh, e deschiderea piaț- pieței serviciilor, atunci foarte bine, pentru că eu sunt împotriva uh, măsurilor protecționiste. Așa că vă rog să-mi spuneți în următoarele uh, un an și trei luni ce va face uh, Parlamentul pentru deschiderea pieței unice a serviciilor și pentru a implementa directiva uh, serviciilor. Uh, Asta e miza în privința cardului electronic uh, pentru servicii. În rest, e, uh, e vorba de o acțiune de demonizare. Cardul electronic e un spas mic uh, pentru debirocratizare și sprijinirea companiilor mici. Așa că colegii care, colegilor, îi rog să-mi spună care ne vor fi rezultatele, ce vom produce Uh, în această materie a pieței unice a serviciilor, pentru că nu avem nimic altceva. Vă asumați uh, uh, riscul de a susține în continuare că nu e nevoie de o directivă a serviciilor, uh, dar uh, agreați și susțineți uh, pilonul social pe de altă parte. Eu consider că această întrebare a rămas în continuare, continuare fără răspuns. Mulțumesc mult, Ana Maria, spune doamnă președinte. Uh, și acum îi dau cuvântul uh, doamnei uh, Borsuit. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, vă mulțumim, doamnă comisar, pentru prezență. Salut uh, pachetul uh, privind bunurile care va contribui la uh, funcționarea pieței unice. Aș profita de oportunitate pentru a ridica o întrebare importantă pentru o mare parte a Uniunii Europene. Colega dumneavoastră, doamna comisar Iurova, a anunțat o propunere legislativă care va fi înaintată în luna iu- aprilie uh, împotriva practicilor comerciale uh, neloiale. I-a sugerat interz- interzicerea uh, vânzării uh, uh, bunurilor de o calitate mai slabă sub același uh, ambalaj. Uh, a sugerat amendarea, modificarea anexei de la directiva privind uh, practicile comerciale uh, incorrecte și uh, interzicerea calității uh, duale. Am uh, făcut un, personal un studiu împreună cu Autoritatea pentru Siguranța Alimentară din uh, Croația și uh, reiese că produsele vândute în Croația sunt uh, de o calitate mai proastă, o valoare nutrițională mai, mai scăzută, dar sunt mai scumpe decât produse, produsele identice vândute pe piața germane germană. V-aș întreba dacă veți susține printr-un act legislativ propunerea doamnei comisar Iurova Domnul Van Nistelrooy uh, urmează. Mulțumesc, mă bucur de prezența doamnei comisar. Uh, timpul trece, mă aștept să vorbiți uh, și mai repede decât ați făcut-o până acum, ceea ce reflectă implicarea și dedicația dumneavoastră. Ultima dată am discutat aici despre inițiativa dumneavoastră Startup dacă ne uităm la rezultatele uh, economic, uh, forumului economic uh, mondial, uh, și la un studiu în, întreprins în acest uh, context, re, reiese că șapte dintre statele membre ale Uniunii Europene se află printre statele care au uh, cea mai personal cu cea mai înaltă calificare. Um, dar acest dosar privind uh, uh inițiativa, inițiativa Startup uh, nu a ajuns uh, la comisia uh, noastră, deși am fi putut uh, avea o intervenție pozitivă, pentru că, de pildă, startup-urile, companiile startup beneficiază în Statele Unite de un, un sprijin mult mai uh, ridicat decât beneficiază uh, aici, în Uniunea Europeană. Și v-aș uh, întreba ce ați făcut pentru a accelera uh, acest demers. Mulțumesc uh, foarte mult. Întra, urmează doamna Silanova. Aș vrea să um, mulțumesc doamnei comisar că s-a referit la raportul pe care îl pregătim în comisia noastră. Am trei întrebări. Prima referitoare la produsele non-alimentare. În urma unui uh, sondaj uh, s-a constatat că dubla calitate uh, ar putea caracteriza și um, produsele non-alimentare, nealimentare și v-aș întreba dacă vă gândiți la o metodologie comună și cu privire la calitatea produselor nealimentare. Parlamentul European a aprobat un proiect pilot privind uh, produsele nealimentare. Deci vă întreb uh, cu privire la metodologia comună în privința produselor uh, nealimentare. A doua mea întrebare se referă la activitățile prevăzute de comisie, discuțiile cu producătorii agroalimentari cu privire la calitatea dublă. V-aș întreba dacă discutați cu producători uh, cu producătorii referitor la calitatea dublă, inclusiv a produselor nealimentare. Și a treia întrebare privește un forum de nivel înalt pentru uh, mai bună funcționare a lanțului alimentar, care va viza tocmai și calitatea dublă a produselor. V-aș întreba dacă credeți că e posibil ca Parlamentul să participe la un, acest forum de înalt nivel, care joacă un rol important pe acest subiect și mi-ar părea rău ca Parlamentul să nu participe. Dalton, please. Hi, Uh... Domnul Dalton, îmi uh, cer scuze, tocmai am uh, sosit, uh, așa că dacă îmi permiteți să vorbesc puțin mai târziu ca să pot verifica notițele. nici o problemă. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, doamnă comisar, pentru că ați venit la noi. E o plăcere să vorbesc după uh, colega mea, Corața Bild, pentru că ea face lucrurile cât se poate de și eu nu pot decât să o susțin din tot sufletul. Și totodată vă mulțumesc și dumneavoastră foarte mult pentru că nu o face nimeni altcineva, văd că. Vă mulțumesc pentru eforturile dumneavoastră legate de cardul electronic. Uh, a fost un apel foarte logic și foarte util uh, acesta pe care l-ați făcut acum. Uh, aveam nevoie mulți dintre noi să auzim acest lucru, fiindcă am impresia, lucrând în această instituție, că discutăm uh, o problemă a secolului 21 cu retorica și gândirea secolului al 20-lea. Și aceasta este o problemă în multe zone, dar mai ales când vorbim despre directiva privind serviciile și viitorul acestei directive. Cred așadar că avem nevoie de o gândire mai modernă și avem nevoie să ne îndepărtăm de acest um, blocaj ideologic în care ne găsim încă. Vă încurajez așadar să vorbiți uh, atât de um, cu atât de multă pasiune despre acest uh, subiect, pentru că e nevoie să auzim asta și uh, sublinez și ce a spus doamna Corața Bil. E nevoie ca um, dragii noștri colegi să vină cu ceva la discuție acum. Problema nu este uh, cartul electronic, ci cum să rezolvăm problemele majore legate de directiva privind serviciile. Uh, am subliniat acest lucru și în cursul zilei de astăzi, mai devreme. Uh, trebuie să respectăm tratatele, iar rolul nostru este să îmbunătățim piața internă și trebuie să realizăm acest lucru la momentul actual. Uh, am vrut să fac această declarație doar ca în calitatea mea de raportor uh, pe acest uh, dosar privind cardul electronic. Și încă o mică întrebare legată de inițiativa uh, privind produsele. Ca raportor uh, pe dosarul Solvit, evident, uh, mă bucur să văd că lucrurile se vor îmbunătăți acum, pentru că discuția asta trenează de 10 ani și dacă vrem să facem ceva, avem nevoie uh, de o ambiție clară și la nivelul Comisiei și al statelor membre. Prin urmare, întrebarea mea către dumneavoastră este cum să facem ca statele membre să fie mai disciplinate și mai ambițioase aici. Urmăresc uh, evoluția de ceva ani și mi se pare că principalul obstacol uh, în fața Solvit și a modului în care trebuie să funcționeze sistemul este că statele membre nu sunt suficient de ambițioase iar dumneavoastră nu păreți să aveți uh, instrumentele necesare pentru a pune presiune pe statele membre. Așadar, ce considerați, uh, ce, ce aveți în cadrul noi, noiului plan de acțiune privind uh, Solvit? Mai ales uh, mă gândesc la mijloacele de conformitate și instrumentele pe care le veți folosi. Cum veți monitoriza statele membre atunci când nu uh, respectă uh, dispozițiile așa cum ar trebui să o facă? Mulțumesc. Urmează domnul Sifanic. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc frumos și doamnei comisar pentru uh, informare, pentru propuneri și pentru entuziasm. Uh, apreciez foarte mult pachetul privind uh, bunurile și trebuie să spun că sunt de acord cu colegii în ceea ce privește situația din uh, sectorul serviciilor. E mult loc de mai bine, însă chiar și așa apreciez uh, acest pachet, în special propunerea uh, privind uh, recunoașterea reciprocă pentru produsele nearmonizate. Folosirea punctelor uh, Solvit și o mai bună coordonare între autoritățile privind supravegherea pieței este o direcție uh, corectă. Întrebarea mea este oarecum identică cu cea antevorbitorului. Dacă apare o situație între uh, autoritățile um, din statele membre, atunci cum se poate implica mai mult Comisia? Pentru că eu văd loc de mai bine. Comisia Europeană ar putea să uh, participe la acest proces și să aplice aceleași norme ca și în cazul pieței unice. Care este părerea dumneavoastră? Cum poate fi Comisia Europeană mai activă în cazul disputelor? Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Șandal. Mulțumesc. Eu vreau să mă refer la două chestiuni. Prima se referă evident la piața internă. dar și la piața ca spațiu. Însă o să încep cu piața internă. Doamna comisar a vorbit despre cea de-a 25-a aniversare Și în acest context eu cred că lucrurile se înrăutățesc în loc să se îmbunătățească. De ceva timp, eu văd tot mai multe sarcini financiare, administrative, birocratice, sau uh, asociate sancțiunilor penale, însă toate aceste uh, sarcini subminează însă și ideea piaței unice. Și la 25 de ani după lansarea acestui proiect, în loc să vorbim despre cum ne apropiem, eu cred că ar trebui să recunoaștem că ne îndepărtăm de țintă. Îmi pare rău să spun că cei care critică uh, cadrul european și alte uh, inițiative ale Comisiei uh, văd că au plecat din sală. Această inițiativă, ca multe altele, pot fi considerate controversate, însă prin dialog, prin dezbatere, putem concluziona dacă ele sunt bune sau nu, dar dacă critici după aceea ieși din sală, atunci nu mai are loc niciun dialog. Și nu ai cum să înțelegi celălalt punct de vedere, după cum a spus doamna Corața Bild. Critica și uh, ostilitatea vin adesea din neînțelegere. Eu nu vreau să cred că vin din mm, protecționism. Dar văd adesea la colegii din respectivele state membre care au introdus protecționismul că exact această poziție o adoptă. Sincer, când s-a formulat propunerea în cadrul pachetului privind serviciile, și în special uh, cardul electronic, eu n-am fost prea sigur. Dar după ce am studiat propunerea cu atenție și nu doar ideea în sine, ci instrumentele uh, alese, mi-am schimbat părerea. Iar acum susțin această idee și, de asemenea, alte propuneri. Cred așadar că uneori e nevoie să ascultăm și nu doar și, și să înțelegem și nu doar să ne exprimăm uh, ca fiind pentru sau împotrivă fără să uh, efectuăm o analiză. Piața unică nu se descurcă foarte bine, mă refer la bunuri, dar și la servicii. Dacă ar fi să uh, vorbim în uh, alb-negru, dacă avem o piață unică sau nu, eu aș spune că nu avem pentru că ar fi mai aproape de situația reală. Prin urmare, eu cred că ar trebui să ne axăm pe propunerile care vin de la Comisie și de la doamna comisar și să ne transmitem și propriile idei pentru a putea elabora instrumente care să ne permită să recâștigăm acel uh, imbold care ne-a făcut să construim uh, treptat piața unică. Celelalte comisii nu ne ajută. Nu vreau să fiu uh, prea specific, însă în ceea ce privește lucrătorii detașați sau pachetul pentru mobilitate, sau transporturile, implicațiile asupra pieței interne vor fi negative. Așadar, în încheiere, Trebuie să vă spun că, după părerea mea, ă, suntem martorii unei ă, curse în ă, spațiu și nu, doar, nu vorbim doar de Statele Unite, China sau Japonia care participă la acea cursă, ci și de Uh, capital privat. Și atunci aș vrea să știu care sunt prioritățile Comisiei Europene vis-a-vis -vis de participarea Uniunii Europene la această cursă spațială. Mulțumesc frumos, domnul Dalton, acum. Mulțumesc, uh, Annelin, uh, că, și mulțumesc că mi-ai dat uh, timp să îmi pun notițele la zi. Îmi cer scuze, am fost în alte întâlniri, de aceea am ratat începutul. Am trei întrebări. Prima, privind pachetul pentru bunul și supravegherea pieței mai ales. Am convenit de curând asupra propunerii privind omologarea, o, o um, inițiativă națională cu rol, un rol oarecare al Comisiei. Uh, în ceea ce privește bunurile, este clar că supravegherea pieței rămâne o sarcină a autorităților naționale, dar textul conține și vaga noțiune că există și un rol al testării europene în acest sector. Și atunci chiar îmi doresc să înțeleg puțin care sunt intențiile Comisiei pentru viitor. Ne gândim la continuarea sistemelor naționale sau uh, testarea europeană va avea un rol tot mai accentuat în chestiunile de supraveghere a pieței la nivel transfrontalier? Asta ar fi prima întrebare. A doua, se referă la uh, necesitatea uh, prezenței fizice a țării, uh, reprezentanței uh, societăților din țări terțe în Uniunea Europeană pentru uh, uh, supravegherea pieței. Cunoașteți alte țări în care există sisteme similare? Uh, Încearcă Uniunea Europeană să copieze un sistem care există într-un stat terț și dacă nu, credeți că acele țări terțe ar putea să ia uh, măsuri echivalente împotriva Uniunii Europene din cauza acestei măsuri, cerând și societăților europene să aibă prezon, prezență fizică, pentru că eu mă gândesc că ar putea să reprezinte o potențială barieră netarifară. Uh, și uh, a treia chestiune. Uh, Dita a vorbit deja despre progresul uh, lent al sistemului de dezactivare pentru arme de foc. Eu aș spune că Comisia a prezentat propunerea către experții naționali în aprilie și în plenară am hotărât că se va ajunge la un rezultat până în mai. Aș vrea să știu de unde a venit întârzierea, dar de asemenea, ca să respectăm termenul din mai, e foarte periculos uh, să um, folosim aprilie ca termen intermediar, pentru că experții naționali nu prea au timp să intervină până în mai după aceea. Dar ne dorim totuși ca lucrurile să se întâmple cât de repede cu Putin. Mulțumesc frumos, în sfârșit, Rojetun. Mulțumesc frumos, mi-e teamă că nu mai avem timp așa că voi încerca să mă limitez. Uh, despre cardul european s-a discutat foarte mult și vedeți, doamnă comisar, cât de mari sunt diferențele între noi, iar eu propun să luăm foarte în serios disponibilitatea Comisiei de a răspunde la întrebări, fiindcă marea majoritate a problemelor vine din lipsa înțelegerii Uh, importanței acestei, acestui card electronic pentru piața unică. Și da, are dreptate colegul meu. Vrem să rezolvăm aici o problemă mare și aș zice o problemă mare mai ales pentru companiile mici și pentru că este o chestiune crucială, propunerea trebuie tratată cu toată seriozitatea securitatea și ar fi bine să avem o reuniune în plus pe acest subiect, pentru că efectiv nu trebuie să tratăm problema uh, emotiv, ci foarte sincer și bazat pe cunoștință, pentru că e o propunere foarte importantă pentru piața noastră unică. O altă problemă pe care ați menționat-o, iar Nicola Dante i-a susținut-o foarte mult, dar uh, e de asemenea cauze uh, a numeroaselor neînțelegeri este uh, acel SMIT. Și atunci aș vrea să știu, atunci când lucrați la noi propuneri legislative în viitor, cum v-ați servi de acest instrument de informare privind piața unică? Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos pentru toate întrebările, spune președinta. Doamnă comisar, vă dau cu plăcere cuvântul. O să încerc să răspund la toate întrebările, spune doamna comisar. Mai întâi mulțumesc tuturor celor care au susținut uh, uh, cardul electronic. Pentru mine e important să aud că Parlamentul European are și membrii care susțin acest important pas înainte. E un pas mic, micuț, nu este ambițios cum, nu știu, nu e un munte, dar e un mic pas înainte în deschiderea uh, granițelor economice pentru servicii în Europa. Vă mulțumesc așadar din toată inima. Și, evident, îmi reiterez angajamentul de a răspunde tuturor întrebărilor care v-ar putea trece prin minte, dincolo de cele la care am răspuns deja. În ceea ce privește dubla calitate, eu prefer, după cum am spus, să îi spun compoziție variabilă. Lucrăm strâns cu doamna comisar Iurova pe acest subiect. Vă mulțumesc pentru pilotul, uh, proiectul pilot al Parlamentului European. El vine în completarea analizei JRC, fiindcă discutăm și lucrăm pe acest subiect în baza mandatului Consiliului și se discută la nivelul grupului, la nivel înalt, pentru lanțul alimentar forumul la nivel înalt, se corectează doamna comisar. Însă avem uh, mandat să lucrăm, să discutăm în cadrul acestui uh, grup. Pentru mine cel mai important este să avem o bază justificată și bazată pe fapte și de aceea analiza noastră din cadrul GRC și uh, proiectele noastre pilot ne vor oferi cel mai probabil imaginea reală a ceea ce se întâmplă. Evident, suntem gata să luăm uh, măsuri și în viitor în ceea ce privește produsele nealimentare și aici uh, interesul nostru se referă și la acestea. Da, celebrele, uh, celebrii detergenți pudră. În ceea ce privește participarea la acest forum la nivel înalt, din câte am înțeles, decizia grupului politic uh, al Parlamentului European a fost să nu participe. Evident, nu a fost decizia noastră uh, la nivelul Comisiei. Sigur, pot invita uh, Parlamentul să ia o decizie, pot să verific încă o dată, pentru că nu sunt sigură că uh, informația mea este corectă, însă, din câte știm, și eu și colega mea, a fost decizia Parlamentului European să nu participe la forumul la nivel înalt. Evident, mai verific o dată pentru că acum nu pot să vă răspund decât din amintiri, dar din câte mi-amintesc, aceasta a fost decizia Parlamentului European. În ceea ce privește startup-urile și scale-up-urile, este o chestiune extrem de importantă și importantă și pentru această comisie. Încă o dată, mă tot repet, Europa nu are o problemă cu startup-urile în sine, ci cu scale-up-urile. Avem o problemă cu cum să ajutăm acele societăți să crească, cum să le ancorăm în economia noastră, să nu plece în altă parte, cum să le susținem financiar pentru a rămâne în Europa și a crește. Nu ne deranjează numărul de companii nou înființate deloc. Avem tineri foarte inteligenți, uh, foarte isteți, care creează societăți de interes în rândul tinerilor. Și rata de înființare a societăților este mult mai mare decât acum câțiva ani. Însă problema este atunci când își folosesc toate fondurile disponibile, nu știu, de la bănci, din politici regionale, surse guvernamentale, universități și după aceea începe problema Ceea ce propunem noi așadar și lucrăm intens cu serviciile noastre este să lansăm în curând un fond în valoare de 2 miliarde de euro care să, pentru societățile care vor să crească în Europa. Acest fond se va numi Escalar și sperăm să atragem uh, investitori uh, pentru fonduri uh, de, de risc care să susțină aceste scale-up-uri din Europa. Sunt oarecum similare cu fondurile care funcționează acum în Statele Unite, însă este prima încercare de genul acesta din bani publici în Europa, iar interesul comunității de afaceri este enorm. Așadar, sper să fie un prim pas prin care Uh, aceste societăți să nu depindă doar de finanțarea bancară, fiindcă aici e problema majoră. Finanțarea pentru cei care vor să crească și să rămână în Europa. Uh, în ceea ce privește spațiul, Cred că nu putem niciodată vorbi suficient despre spațiu, pentru că este o poveste de succes a Uniunii Europene și nu toată lumea știe acest lucru. Avem două programe mari, Galileo și Copernic, care au rezultate mult mai bune decât cele scontate Galileo cu informațiile pe baza cărora companiile din Europa creează nouă, noi firme, noi afaceri și Copernic, care ne oferă imagini din spațiu folosite nu numai de noi, dar și de americani, folosite la nivel global. Aceste informații și aceste imagini sunt puse la dispoziția companiilor în mod gratuit, aspectul cel mai important. Iată deci două povești de succes. Ceea ce trebuie să facem acum este să menținem aceste programe. Probabil că mulți dintre dumneavoastră care sunteți interesați știți că am adoptat o strategie spațială, prima la nivel european, care cuprinde câteva priorități. Avem priorități legate de lansatoarele europene, utilizarea economică a acestor date spațiale pe care le obținem din cele două programe. Vrem de asemenea să creăm o legătură mai puternică cu scopurile de securitate. Avem um, apărarea europeană, deci există o legătură naturală între apărare și spațiu și avem două programe noi care vor demara în 2020 și pentru care avem nevoie de un buget. Eu cred că facem mult mai puțin decât ar trebui să facem și noi, comisia, facem mai puțin decât ar trebui să facem pentru promovarea acestor povești spațiale de succes. Noi, în calitate de Uniune Europeană, nu um, statele membre separat, reprezintă cea de-a doua putere spațială la nivel mondial și pentru asta avem nevoie de un buget adecvat ca să ne păstrăm statutul. Supravegherea pieței. Propunerea noastră în materie de supraveghere de piață cuprinde aproximativ 70 de acte legislative. Are legătură cu diferite categorii de produse mult mai diversificate decât mașinile. Așa cum am spus de la bun început, de la componența, ingredientele vopselelor până la lămpile electronice și așa mai departe. Certificarea din uh, partea terților ar trebui să se justifice numai în momentul în care există o evaluare a riscului. Suntem deschiși la ideea unui număr minim de teste, dar trebuie să avem grijă ca nu numai produsele foarte simple să fie testate, este un fel de sistem paralel omologării de tip, dar un sistem mult mai cuprinzător și mult mai um, diversificat decât cel care se aplică la mașini. Uh, nu știu dacă am omis vreo întrebare, dacă cumva am omis, o voi reveni cu un răspuns în scris. Cred că voi uh, aștepta și celelalte întrebări, pentru că Uh, nu am neapărat un răspuns pregătit, uh, vi-l voi transmite în scris. Mulțumim, uh, doamnei comisar, pentru că a răspuns la toate aceste întrebări. Vă mulțumim și că ați venit în comisia noastră. Suntem mai mult decât doritori să cooperăm în continuare și să ne asigurăm că inițiativele din partea comisiei au un succes până la sfârșitul acestei legislaturi. Mulțumesc, doamnă comisar!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 So, uh, since we are running out of time, uh, we will uh, continue. Nu prea mai avem mult timp la dispoziție, așa că vom uh, trece direct la examinarea legislativă a directivei privind armele de foc. Aș vrea să um, urez bun venit reprezentantului Comisiei Europene de la DG Internal Markets, Industry, Entrepreneurs and SMEs. În 2016, Comisia IMCO a lucrat uh, foarte mult pe revizuirea acestei directive. Negocierile interinstituționale s-au finalizat până la finalul lui 2016 și directiva a fost adoptată în mod oficial în mai 2017. În timpul negocierilor, Parlamentul, echipa de negocieri din partea Parlamentului s-a exprimat foarte clar cu privire la acest acord E vorba de acordul de a asupra uh, regulamentului de implementare a directivei uh, privind uh, armele de foc, rezolvarea aspectelor tehnice, rezolvarea standardelor uh, naționale de dezactivare. În calitate de comisie responsabilă, vrem să se respecte promisiunile pe care Comisia le-a făcut în plenară când e vorba de dispoziții importante. Acestea trebuie adoptate până la termenul impus de noi. Înțelegem că acest dosar este unul complex, că ne-am uh, confruntat cu numeroase dificultăți E normal că atunci când trebuie să ajungem la un compromis să apară și întârzieri, dar ar fi bine ca Comisia să le comunice într-un mod mai bine structurat Parlamentului. Parlamentul are dreptul să fie informat pe astfel de chestiuni. În această situație. Ne-am confruntat însă cu întârzieri și nu a existat o comunicare adecvată cu privire la acest regulament de punere în aplicare. Indiferent de natura dosarului sau a subiectului, aș vrea să subliniez faptul că Parlamentul dorește tot timpul o cooperare oportună și bună cu Comisia și apreciem uh, dacă acest în, domeni, acest, în acest domeniu și alte domenii comisiile sunt informate cu privire la situația actuală, mai ales în cazul în care se iau angajamente așa cum s-a întâmplat acum. Deci, astfel, noi putem să ne îndeplinim rolul, să analizăm munca comisiei, iar acest lucru este în beneficiul tuturor celor interesați. Acestea fiind spuse, aș vrea să dau cuvântul reprezentant reprezentantei din partea Comisiei pentru a ne oferi câteva opinii. Mulțumesc, doamnă președinte, estimați membri ai Parlamentului European. Ca răspuns la solicitarea acestei comisii și a anumitor state membre pentru a revizui și a consolida normele europene privind dezactivarea în vederea creșterii securității, așa cum ați spus și dumneavoastră în remarcele introductive, Comisia s-a angajat într-o declarație să demareze o revizuire rapidă a acestor norme. Am spus de asemenea însă că avem nevoie în acest exercițiu și de sprijinul experților din Comisia pentru arme de foc. Fără sprijinul și aprobarea acestora, noi nu am putea adopta aceste noi norme. Pentru a finaliza această evaluare, am creat un nou grup de lucru în iulie, ca urmare a solicitării noastre de revizuire. Grupul a cuprins um, experți uh, în domeniu, experți uh, în criminalistică, uh, care să ne poată ajuta cu această revizuire. Acest grup de experți s-a pus de acord cu privire la un text revizuit în aprilie, însă a solicitat o perioadă de șase săptămâni pentru revizuire, pentru a putea testa pe teren aceste norme împreună cu experții pentru a vedea dacă acestea funcționează. Apoi am prezentat proiectul de regulament Comisiei pentru arme de Foc în iulie anul trecut și am trecut la o a doua ședință a Comisiei pe 28 noiembrie, în cadrul căreia s-a votat pozitiv pentru acest aviz de revizuire a regulamentului de punere în aplicare. Am îmbunătățit claritatea acestor norme, am eliminat orice ambiguitate identificată în prealabil de anumite state membre și orice ambiguitate care ne-a fost semnalată de membrii acestei comisii. De asemenea, am încercat să ne asigurăm că aceste norme se aplică tuturor tipurilor de arme de foc, lucru care a adus la creșterea automată a nivelului de siguranță um, oferit de aceste norme ni s-a lăsat următoarea problemă. Ce să facem cu armele dezactivate înainte de această revizuire? Noul articol 10b3 introdus în directiva modificată cu privire la armele de foc este foarte clar în acest sens. Acesta stipulează că actele de punere în aplicare cu privire la dezactivare, și aici facem referire și la regulamentul de dezactivare, se aplică și la armele de foc dezactivate înainte de punerea în aplicare a acestor acte de implementare, în toate cazurile în care aceste arme de foc sunt puse pe piață sau sunt transferate într-un alt stat membru. Asta înseamnă că că acestea trebuie să respecte în permanență cele mai recente norme europene privind dezactivarea. Asta implică și nevoia de redezactivare a armelor de foc, chiar și a celor care au fost dezactivate în conformitate cu normele europene de dezactivare adoptate în 2015 și care au intrat în vigoare pe 8 aprilie 2016. Am analizat uh, la nivel intern acest aspect și Comisia consideră că nu există o altă posibilitate decât să se respecte cele prevăzute în directiva privind armele de foc și că orice deviere de la, deviere de la principiile din această directivă ar duce la un risc juridic serios și ar însemna încălcarea acestei directive și a temeiului juridic și ar putea duce la o anulare a regulamentului de punere în aplicare. Dincolo de aceste aspecte aspecte juridice, însă ar trebui să luăm în calcul și obiectivul de a îmbunătăți siguranța publică. Aceste noi norme privind dezactivarea armelor uh, deci uh, au dus, așa cum v-am spus, la o creștere a siguranței cetățenilor. Dezactivarea armelor europene în conformitate cu normele europene duce la o scădere a riscului în materie de securitate publică. Toate aceste considerații au fost discutate în detaliu cu experți din partea statelor membre la Comisia privind armele de foc care s-a reunit în iulie. De asemenea, am discutat aceste lucruri în noiembrie. Le-am permis statelor membre să se gândească la aceste considerații și concluzii și când am întors în această comisie în noiembrie, statele membre au votat pozitiv pe marginea acestui regulament cu o majoritate calificată destul de mare care reprezintă aproximativ 75% din populația Uniunii Europene. Noi împărtășim poziția dumneavoastră care corespunde obiectivului nostru și anume acela de a avea norme de dezactivare foarte concrete aplicabile pe tot teritoriul Uniunii Europene, care să ducă la creșterea siguranței cetățenilor și este și în interesul nostru ca aceste norme să fie adoptate cât mai repede cu putință și suntem pregătiți să facem acest lucru cât mai repede posibil după această audiere. Mulțumim foarte mult, acum deschid dezbaterea și încep cu doamna Dita Haranțova. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru aceste clarificări. După cum bine știți, am adresat deja câteva întrebări comisiei și trebuie să vă spun că încă nu am impresia că am primit răspunsurile mulțumitoare din partea comisiei. Dați-mi voie să reiau întrebările pe care le-am adresat. V-am întrebat dacă ne puteți oferi niște indicații clare cu privire la ce se va întâmpla cu armele dezactivate în conformitate cu dispozițiile naționale înainte de aprilie 2016, ce se va întâmpla cu cele dezactivate în conformitate cu uh, regulamentul actual după aprilie 2016 și care va fi statutul lor după ce noul regulament intre în vigoare. Dacă înțeleg bine ceea ce spuneți dumneavoastră, înțeleg că toate trebuie să fie redezactivate din nou. Dar nu cred că aceasta era intenția legiuitorilor. Cel puțin nu asta era intenția pe care și-a exprimat-o în timpul discuțiilor cu privire la această directivă. Intenția noastră era complet diferită și reiese clar în articolul 10b și aveți și avizul uh, serviciului nostru juridic care spune foarte clar că aceste regimuri pot să fie compatibile. Și apoi, o altă îngrijorare, dezactivarea părților esențiale dintr-o armă de foc. De ce Comisia s-a opus inițial acestui concept de a include componentele esențiale în regulament? Nu considerați că rezultatul uh, nu este consecvent dacă anumite părți nu sunt acoperite de acest regulament. De asemenea, ne îngrijorează anumite arme din categoria A care intră în domeniul de aplicare al acestui regulament și noile, noul regulament de punere în aplicare nici măcar nu face trimitere la acestea. Este o scăpare, pur și simplu. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Danti. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu intervin pentru că domnul Coferati nu poate să fie astăzi alături de noi. Cred că este un subiect extrem de important și în același timp foarte sensibil. Este important pentru opinia publică. Am văzut acest lucru în momentul în care am aprobat în cadrul Parlamentului, în comisia noastră, această directivă. Am observat că există sensibilități la nivel național în acest sens. Cu toate acestea, suntem dezamăgiți de faptul că Comisia a avut nevoie de atâta timp ca să finalizeze acest regulament de punere în aplicare. Dar credem că a venit momentul să emitem acest regulament și să definim mai clar criteriile de dezactivare a armelor. În timpul acordului interinstituțional a reieșit foarte clar faptul că armele care au fost dezactivate în conformitate cu legislația națională care a precedat această directivă nu garantau nivelul de securitate adecvat impus de noua directivă. Și a fost Evident că în acest context era nevoie de o modalitate de dezactivare a acestor arme. Acum mă gândesc la un fel de dezactivare în masă a tuturor armelor care au fost dezactivate în conformitate cu dispozițiile precedente și nu în mod ilegal. Dar mă gândesc că o astfel de dezactivare în masă este dificil de efectuat. În același timp, cred că Comisia deja a prevăzut Zice că... In, in vigore, mentre tu... Mă auziți acum? Nu mă auziți? Che permette in questa maniera di... Pe mine mă auziți? Nu? mercato si trovino eh, armi. Eh, eh, la direttiva eh, avere un livello di eh, pericolosità per l'intera collettività che eh, oggi è vietato. Quindi io credo sia auspicabile evitare. Cred că ar fi bine să nu mai pierdem mult timp, să încercăm să ne mișcăm repede pe acest regulament de punere în aplicare pe care îl așteptăm de așa multă vreme și care cred că merge în direcția pe care Comisia ne-a comunicat-o astăzi. Mulțumim, domnul Dalton. Mulțumesc. Așa cum... modified to those standards were to be recognized as valid deactivated firearms. Now, can the Commission confirm that this work is, how this work is progressing, given we had a deadline of August this year. Se aude în sală acum? Această chestiune pare una colaterală, dar cred că lucrurile depind de situația de pe teren. Dacă nu, uh,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 Thank you very much. And then finally you have Mr. Pospisil, please. Děkuji pěkně za slovo. Já jsem velmi pozorně poslouchal. Mulțumesc. Am ascultat cu atenție intervenția reprezentantului Comisiei. Nu cred că e necesar să reintroducem 10B3. Cred că acest lucru ar crea o tensiune inutilă S-au dezactivat în trecut aceste arme și acum ar exista obligația de a redezactiva aceste arme, tocmai în lumina acestui regulament. Și eu nu cred că este o soluție foarte bună. Sper că Comisia are argumente valabile pentru această procedură de ieșită din comun. Eu cred că ar trebui să avem argumente care să susțină această procedură, uh, Adică ar trebui să arătăm că dezactivarea dinainte nu a fost suficientă ca să trebuiască să-i obligăm pe cetățenii noștri să redezactiveze această arme. În Republica Cehă, aceste noi dispoziții vor viza aproximativ 30.000 de arme de foc. dar nu putem uh, să obligăm pe cetățeni să reia o procedură pe care deja au executat-o în trecut. Așa că vă rog, haideți să luăm în calcul această reacție a cetățenilor europeni care ar putea considera acest regulament ca absolut inutil. Comisia dorește să răspundă? Mulțumesc, doamnă președinte, în ceea ce privește tratamentul armelor de foc dezactivate în conformitate cu normele naționale. Nu cred că se întâmplă nimic și cred că această întrebare a fost pusă de mai multe ori. Nu se întâmplă nimic, nu e nevoie de redezactivare acestor arme dacă acestea au fost dezactivate în conformitate cu normele naționale de atunci sau cu normele europene care se aplicau la momentul respectiv, atâta vreme cât aceste arme rămân acasă, rămân în proprietatea unei persoane private, undeva într-un dulap sau într-un seif. În, acel, în momentul în care este nevoie de redezactivarea acestor arme, acest lucru se întâmplă numai dacă armele sunt repuse din nou pe piață sau sunt transferate către alt stat membru. Atât armele care au fost dezactivate înainte în conformitate cu normele naționale, dar și cele care au fost dezactivate în conformitate cu normele actuale la nivel european, trebuie să fie redezactivate când sunt puse din nou pe piață sau când sunt transferate într-un alt stat membru, odată ce intră în vigoare noile norme. Există totuși um, o prevedere care răspunde la întrebarea următoare, ce să, ce să facem cu armele dezactivate potrivit reglementărilor uh, naționale și care sunt echivalate și care sunt considerate uh, echivalente. Uh, în acest caz, Comisia va evalua cu ajutorul experților din statele membre va echivala, uh, va analiza echivalența și această analiză, această evaluare a început. Patru state membre au informat Comisia cu privire la uh, regulamentele lor naționale, Cehia, Marea Britanie, uh, uh, Marea Britanie, Olanda și Spania analiza și comparația uh, regulilor naționale și a cadrului uh, european actual a, a început, mă refer evident la, la dezactivare, iar comparația se face cu uh, conținutul directivei. Uh, comisia trebuie să decide dacă recunoaște echivalarea uh, dacă face echivalarea, în termen de 12 luni după notificarea primită de la statul membru. De ce rachetele și grenadele nu sunt vizate de regulamentul privind dezactivarea? Ei bine, putem uh, viza prin uh, regulament doar uh, armele care sunt uh, cuprinse în uh, domeniul de aplicare al directivei, ceea ce nu e cazul pentru uh, rachete și grenade. Apoi, de ce a refuzat Comisia ca în actul de implementare să nu vizeze componentele esențiale Din câte știu, în momentul în care uh, regulamentul a fost adoptat, uh, el se referea la toate componentele uh, esențiale, așa cum uh, uh erau ele stabilite la momentul respectiv. Ba chiar uh, mergea mai departe. Uh, Experții în uh, dezactivare care au uh, fost consultați au sugerat și includerea uh, unor uh, operațiuni de activități și uh, dezactivare ale magaziilor, deși aceste magazii nu sunt uh, uh, identificate de directiva privind armele de foc ca fiind o componență, componentă esențială. Uh, Uh, experții au uh, sugerat să procedăm astfel pentru că normele naționale, magaziile erau considerate o componentă esențială și deci era important ca ele să uh, fie dezactivate înainte de a intra într-o, de a pătrunde într-o altă țară. Sper că am răspuns tuturor întrebărilor dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dita, Uh, un comentariu uh, scurt, având în vedere cele uh, auzite din partea Comisiei. Cred că actul de punere în aplicare contravine directivei și aș vrea să semnalez, semnalez că dacă Comisia dorește să îl le adopte ca atare, voi considera că și-a debășit prerogativele și Uh, îi voi îndemna pe colegii mei să îi se opună în virtutea prerogativelor pe care le are Parlamentul cu privire la uh, actele de punere în aplicare. Mulțumesc uh, Comisiei, spune doamna președintă, pentru prezență și pentru informații. Vom urmări îndeaproape continuarea acestui proces și acestea fiind spuse, Închei uh, aici uh, ședința. Vă mulțumesc tuturor uh, pentru prezență. Mulțumesc interpreților că au rămas puțin peste program. Și îi rog pe cei care nu fac parte din participanții la întâlnirea coordonatorilor să părăsească sala. Vă mulțumesc și o seară bună!